Buongiorno a tutti, benvenuti a tutti, buongiorno. Bună ziua tuturor și bine ați venit la întâlnirea comisiei noastre. Cred că cocktailul de ieri a fost uh, o întâlnire foarte importantă. Toți actorii importanți au fost acolo, ministrii agriculturii. Un cocktail destul de modest, dar uh, dat fiind uh, restricții, date fiind restricțiile bugetare, cred că ne-am descurcat foarte bine. Astăzi este o zi frumoasă. Vreau să mulțumesc uh, reprezentantului Luling pentru acea întâlnire pe care am avut-o pe tema vinului. A fost uh, o întâlnire foarte importantă și cred că dacă toată lumea are buletinul, uh, cartela de vot, uh, putem trece direct la punctul 7 uh, și anume clauza de salvgardare și mecanismul de stabilizare pentru banane din acordul de asociere între Uniunea Europeană și America Centrală. Am să dau cuvântul raportorului Gabriel uh, Mato Androver. Da, domnule președinte, mulțumesc. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru sprijin. Domnul președinte a spus că rolul Parlamentului este unul foarte important. Din păcate însă n-am putut să parcurg uh, în întregime toate amendamentele, unele dintre ele nici măcar nu se referă la aceste uh, două acorduri uh, asociere, acorduri comerciale privind bananele. Uneori uh, Parlamentul nici nu este suficient informat. <clears throat> Am fost nevoit să resping de aceea câteva amendamente și mi-aș dori ca de acum încolo să putem avea un cuvânt mai important de spus. Mulțumesc, uh, Gabriel. Acum, dacă nu mai are nimeni uh, nimic de spus, am să trec la vot. Amendamentul numărul 6. Uh, Cine este pentru? Deci, deschidem votul electronic. se aprobă, votul este închis, se aprobă amendamentul. Acum Amendamentul 21, vot pe părți, prima parte. Votul este deschis la partea întâi. Toată lumea împotrivă. S-a respins. Acum partea a doua de la articolul 10, uh, amendamentul 21, toată lumea este pentru, foarte bine, se adoptă. Acum amendamentul 7 al raportorului. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Acum alin, uh, amendamentul 22. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 23. Votul este deschis. E amendamentul raportorului. Votul este închis. Se adoptă. <clears throat> Amendamentul 24. Votul este deschis, votul este închis, se respinge. 25. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Numărul 9 al raportorului. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 10 al raportorului. Votul este deschis. Votul este închis se adoptă. Următorul amendament, 11, votul este deschis, votul este închis, se adoptă. Amendamentul 12 al raportorului, votul este deschis, votul este închis, se adoptă. Articolul 13. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Și în cele din urmă, amendamentul 26. Votul este deschis la ultimul amendament. Se respinge. Acum avem câteva considerente. Putem vota aceste considerente în bloc de la 14 la 19? Da, votul este deschis. Nu, pe care doriți să-l lăsăm deoparte? Deci, de la 14 la 18 putem vota în bloc aceste considerente 14 până la 18. Nu? Bine. nu e nimic. Atunci le luăm pe rând. 14. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Numărul 1 al raportorului. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 2 al raportorului. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Numărul 3 al raportorului. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Numărul 15. Votul este deschis. Votul este des- închis. Se adoptă. Numărul 16. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Numărul 4 al raportorului. Votul este deschis. Votul este închis. Da. 17. Votul este deschis la 17. Votul este închis. Se adoptă. 18 al domnului Tarabella. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Numărul 19. Votul este deschis, închis, se adoptă. La 20, Alves, Votul este deschis, votul este închis, se adoptă. Acum votăm avizul astfel amendat. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Foarte bine, Gabriel. Bună treabă. Acum, fără să mai pierdem timpul, trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, e vorba de aceeași procedură. Tot Gabriel Matoa Drover este raportor, e vorba de clauza de garantare bilaterală și mecanismul de stabilizare pentru banane în cadrul acordului comercial între Uniunea Europeană, Columbia și Peru. Haideți să începem. Amendamentul 6, votul este deschis, închis. Se adoptă. Următorul, 21. Votul este deschis la 21. Închis. Se respinge. 22. Alinatul 1. Votul este deschis închis, se respinge. Să votăm partea a doua de la 22. Cine este pentru? Da, majoritatea se adoptă. Numărul 7 al raportorului, votul este deschis. Închidem votul, se adoptă. 23, atenție, votul este deschis la 23, cred că avem o majoritate largă împotrivă, da, se respinge. Trecem acum la 24. Nu. Trebuie să votăm 24, îmi spune secretariatul, deci votul e deschis la 24, a votat toată lumea, votul este închis, se adoptă. 25, votul este deschis la 25, s-ar părea că majoritatea împotrivă, da, respins, Trecem la 26. La fel, votul e deschis. Majoritatea amplă împotrivă, într-adevăr, se respinge. Votăm, votăm amendamentul 9, votul e deschis la amendamentul 9 al raportorului. Votul este închis, se adoptă la numărul 10 al raportorului. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Trecem la 11. Tot al raportorului. Votul e deschis. A votat toată lumea. Votul e închis. Se adoptă. Numărul 12. Tot al raportorului. Votul e deschis. Votul este închis. Se adoptă. 13 acum, total raportorului. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Avem acum amendamentul numărul 27. Votul e deschis la 27. Votul este închis. Se respinge. Trecem la considerente. Votul este deschis la considerentul 14. Votul e închis. Se adoptă. Numărul 1 acum al raportorului. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Numărul 2. Votul e deschis. A votat toată lumea. Votul e închis. Se adoptă. Numărul 3. Tot al raportorului. Votul e deschis. Votul este închis 3 este adoptat cu o majoritate largă. 15 acum, considerentul 15. Votul e închis. Se adoptă. 16. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Trecem la considerentul 4 al raportorului. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. 17. Votul e deschis la 17. Votul e închis. Se adoptă. Trecem la 18 al domnului Marta Rabella. Votul e deschis totdeauna avem cât un amendament arabela. Amplă majoritate în favoarea acestui amendament este totuși o abținere. Marc, trebuie să afli cine s-a abținut. Da, Jose Bove nu are cartela la el, el s-a abținut probabil. Vot la 19, deschidem votul. Votul este închis la 19 se adoptă 5 acum e caduc și atunci 20 al domnului Alves. Votul deschis, votul închis, se adoptă. Trecem acum la votul final pentru avizul astfel amendat. A votat toată lumea? Votul e deschis. Da? Iată, se adoptă. Felicitări, Gabriel. Trecem acum la punctul 9 de pe ordinea de zi. Bugetul 2013, mandatul pentru negocieri trilaterale. Avem uh, pe doamna DeLong raportor și domnul Lavia, raportor pe fond de la buget, este și el aici. avem deci printre invitați pe domnul Giovanni Lavia pentru exercițiul bugetar 2013. Acest uh, aviz uh, dorește să uh, consolideze relația cu Comisia pentru elaborarea unor priorități ale Parlamentului în legătură cu bugetul pe 2013 înainte de prezentarea proiectului de buget de către Comisia Executivă care se va întâmpla pe 27 aprilie. Raportul definește mandatul Comisiei Buget pentru negocierile trilaterale din iulie. Pe 10 mai acest aviz va fi prezentat în comisie, va fi votat pe 31 uh, mai și pe 20 iunie va fi adoptat de Comisia Buget. În iulie se prevede votarea în plen. Mulțumesc reprezentanților comisiei și trec acum la doamna Lang. îi dau cuvântul, sau nu, de întâi domnul Lavia. Domnule președinte, cum ați spus și dumneavoastră, procedura bugetară este una îndelungată care ne va angaja pe tot parcursul anului și a început prin adoptarea unor linii de orientare, linii directoare, pe care le-am adoptat cu o majoritate foarte amplă în sesiunea de la Strasbourg săptămâna trecută din uh, mai multe motive sunt uh, aici, în uh, comisia dumneavoastră. Eu sunt acum la buget, dar am fost la Agri și sunt ca acasă. Ne dorim o colaborare mai strânsă cu raportorii care se ocupă de avizele din acest domeniu pentru a avansa către aprobarea bugetului de aceea ne dorim să stabilim împreună prioritățile pentru diverse sectoare operaționale ale uh, comisiilor specializate. Vreau să vă amintesc că suntem în ultimul an al uh, perspectivei financiare 2006-2013 și acest an este unul în care vedem, cum se întâmplă adesea, la sfârșitul unei perioade de programare că există un număr de plăți care trebuie efectuate. Pentru sectorul agricol lucrurile stau uh, altfel pentru că plățile și angajamentele uh, tind să coincidă, dificultățile nu sunt aceleași ca cele cu care ne confruntăm în alte domenii, în alte sectoare. Uh, totuși, uh, țin să insist asupra faptului că acest buget este rezultatul uh, consultărilor uh, pe care le-am avut uh, pe tema bugetului de anul trecut și trebuie să fim foarte atenți pentru că Consiliul s-a opus ferm unei creșteri a plății unor credite datorită, adică din cauza crizei care subminează puternic bugetele naționale. La sfârșitul anului trecut uh, au fost cereri uh, importante pentru uh, creditele de plăți și avem restanțe din 2011 restanțe care ajung la 16 miliarde de euro în condițiile în care nu dispunem în prezent decât de 5 miliarde. Acest lucru a dus la o cerere crescândă de plăți care s-au uh, reportat pentru bugetul din 2012. De aceea avem nevoie de o certitudine în legătură cu procedura bugetară pentru exercițiul 2013 în uh, orientările adoptate în plenară ne-am concentrat pe două priorități. În primul rând creșterea și dezvoltarea și de cealaltă parte ocuparea locurilor de muncă cu o atenție specială acordată soluționării unei probleme care este foarte serioasă în multe state membre. E vorba de șomajul în rândul tinerilor. În unele state membre avem uh, un nivel uh, extrem de ridicat uh, al șomajului în rândul tinerilor, și anume în jur de 40%. Cam 85% dintre locurile de muncă create în ultimii ani au fost create de IMM-uri și de aceea trebuie să acordăm o atenție specială acestor uh, IMM-uri în bugetul uh, următor, pentru că ele sunt un element strategic pentru reluarea creșterii economice și pentru absorpția acestor, uh, uh, acestei forțe de muncă pentru că șomajul este un flagel în multe state membre. Cum spunea și domnul președinte, trebuie să determinăm acum mandatul pentru negocierile tripartite și trebuie să ne gândim la priorități. Acestea trebuie semnalate, dar trebuie să ne gândim și la liniile bugetare care par mai puțin importante, pentru că într-o vreme de criză trebuie să adoptăm un buget de austeritate și atunci trebuie să stabilim clar prioritățile, dar trebuie să vedem și dacă nu cumva există linii bugetare care uh, sunt destinate unor programe ce nu și-au atins uh, potențialul sau chiar au avut rezultate negative. Domnul președinte s-a referit la calendarul acestui man, adoptării acestui mandat. Aș vrea să vă vorbesc de încă uh, o caracteristică a activității Parlamentului. E vorba de activitățile pregătitoare și de proiectele pilot. În ceea ce privește activitățile pregătitoare, Comisia Executivă analizează posibilitatea execuției acestor linii bugetare, de aceea cerem Comisiei specializate să culeagă propunerile de proiecte pilot și acțiuni pregătitoare, astfel încât până la sfârșitul lunii mai să uh, aducem uh, în fața Comisiei de Buget aceste propuneri. Pe 4 iunie vom analiza aceste acțiuni pregătitoare și proiecte pilot. Vom analiza posibilitatea uh, punerii în practică acestor uh, propuneri. Vom vedea care dintre ele sunt uh, incluse în anumite linii bugetare și vom vedea cum putem concretiza aceste propuneri. Înainte de sosirea verii, vom putea modifica propunerile Comisiei Executive și apoi acestea vor fi integrate în pachetul final care va face obiectul negocierilor pe care le vom purta până în luna noiembrie și credem că la sfârșitul lui noiembrie uh, Comisia de Buget și plenul vor putea aproba proiectul de buget. Mulțumesc. Dau cuvântul acum doamnei de Lange. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur că de depinde, de, domnul președinte, și, dar sunt și eu raportor al Comisiei Agricultură. Uh, sigur că lucrăm foarte bine împreună și cu raportorii din umbră. În primul rând vreau să mulțumesc uh, lui Giovanni Lavia pentru că a venit aici. Cred că e foarte bine să avem uh, un raportor care știe câte ceva și despre agricultură. Îi mulțumesc că a venit și cred că va fi deschis la ceea ce vom avea de spus. Cred că mi-am mi-am îmbunătățesc și eu uh, italiana colaborând cu uh, el. Cred că, lăsând gluma deoparte, mesajul pentru bugetul de anul viitor este foarte serios. Suntem la sfârșitul perioadei de planificare pentru cadrul financiar multianual, de aceea bugetul cred că va fi foarte strâns. Deja a spus uh, domnul Avia acest lucru lucrurile stau um, puțin mai bine în agricultură pentru că avem uh, bugete dedicate, de, cum ar fi fondurile structurale, dar Comisia trebuie uh, să înțeleagă că ne apropiem deja de uh, plafonul alocat. Cred că limita pe care o avem pentru um, activitățile extra-prioritare este destul de, de strânsă. Ar trebui să încercăm, în cazul acestor uh, priorități secundare, așa cum spunea și raportorul, să vedem care sunt liniile bugetare subperformante sau care nu au fost suficient utilizate pentru a putea folosi acei bani sau dacă acest lucru nu e posibil, să vedem dacă avem uh, uh astfel de uh, priorități suplimentare de unde putem lua banii. E clar că uh, sunt uh, bani foarte puțini și acesta este un semnal pentru statele membre. Trebuie să economisească, trebuie să lucreze cu bugete de austeritate și trebuie să arătăm și noi că suntem responsabili uh, din acest punct de vedere. În ceea ce privește acțiunile pregătitoare și proiectele pilot menționate deja, cred că sunt două probleme relevante pentru Comisia Agri. Să ne mm, determinăm foarte bine prioritățile pentru că am avea o șansă mai mare ca ele să fie adoptate de către uh, Comisia de Buget dacă uh, le uh, punem bine în valoare în Comisia Agri. Ar trebui să lucrăm împreună la acest uh, lucru și, în al doilea rând, un lucru foarte important pentru mine în legătură cu acțiunea pregătitoare și proiectele pilot este acela că atunci când reușim să ne convingem pe colegii de la buget că uh, o anumită acțiune sau proiect uh, este important, atunci Comisia Buget uh, poate atribui uh, fonduri pentru acea acțiune sau proiect. Ei bine, trebuie să urmărim ca respectiva acțiune sau respectivul proiect să fie într-adevăr puse în aplicare. Uh, s-a întâmplat în anii trecuți și mă uit acum la domnul Bove pentru că uh, ați uh, scris un raport privind lanțul de furnizare alimentar. Noi am cerut un proiect pilot care să analizeze, care să demonstreze valoarea acestui aviz. Comisia Buget ne-a dat uh, un milion și jumătate, dar nu o să-i folosim pentru că credem că avem deja suficiente informații. Ei bine, măcar dați-ne această informație dacă uh, o aveți, pentru că noi v-am alocat fondurile pentru uh, cercetare și atunci uh, am vrea să vedem rezultatele. Uh, invităm Comisia, dacă nu astăzi, poate cu altă ocazie, să ne explice de ce anumite priorități nu sunt puse în aplicare, odată stabilite. Uh, un număr de priorități pe care trebuie să le stabilim la Comisia Agri trebuie uh, stabilite împreună cu Comisia uh, Bugete. Prețuri și marje este un exemplu. În sectorul uh, legumelor am avut uh, criza Ecoli pentru care am reușit să deblocăm fonduri. Apropo, Comisia Europeană chiar uh, așteaptă concluzii în legătură cu folosirea acelor fonduri și ne-am confruntat de asemenea cu condiții meteo defavorabile. De aceea cred că trebuie să acordăm atenție sectorului legumicol în bugetul de anul viitor. Promovarea, de asemenea, trebuie subliniată. Detaliile vor fi puse la punct mai târziu, dar cred că e un sector care merită atenția noastră. De-abia aștept uh, deci, să lucrăm împreună cu colegul meu uh, de la buget și cu raportorii din umbră. Aștept uh, amendamentele dumneavoastră. Bine, una grande oportunitate quella de avere... Îți mulțumesc, Astar. Foarte bine. Este foarte bine că uh, raportorul din partea Comisiei Buget, domnul Lavie, este alături de noi astăzi, lucru care uh, consolidează și uh, rolul Comisiei noastre. Acum George Lyon și apoi doamna Rodus. Vă mulțumesc, doamnă președinte, voi fi foarte succint. Doresc să spun că abordarea lui Esther despre stabilirea de către Comisia Agria propriilor priorități Um, este o abordare foarte importantă dacă ne dorim că comisia noastră să fie credibilă și propunerile noastre să fie luate în seamă și dacă dorim să ne gândim la cât de uh, redus va fi bugetul începând din anul 2013, pentru că statele membre uh, um, vor avea dificultăți pentru a face față creditelor de angajament pe care și le-au uh, asumat. Ar fi foarte important să, într-adevăr, să facem unele economii, să țină seama de prioritățile bugetului uh, pentru agricultură. Apoi, proiecte, uh, aceste proiecte ar trebui să fie sprijinite de uh, cât mai multe grupuri politice și uh, voi încerca să lucrez foarte bine cu Esther și cu ceilalți raportori din umbră pentru a avea o abordare coerentă. Desigur, vom, vom avea negocieri foarte dificile despre buget începând cu anul 2013. Îți mulțumesc, George. Și George are un rol foarte important. Acum Ulrike are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucură faptul că astăzi avem un prim schimb de opinii despre cadrul financiar multianual din uh, anul 2013, chiar dacă Comisia nu a făcut propunerea finală. Mă bucură faptul că Esther și Giovanni sunt prezenți astăzi pentru a discuta împreună. Cred că este clar pentru toată lumea că și bugetul începând din anul 2013, în contextul austerității din statelor membre, este supus unor presiuni imense. Și în acest context aș dori să vă atrag atenția asupra cât de important ar fi dacă am avea um, resurse proprii, de exemplu, uh, taxe, o taxă pe transportul aerian. În aceste timpuri de criză ar fi foarte bine să stabilim niște priorități și aș dori să rog colegii din Comisia Agri să se gândească foarte serios asupra domeniilor care au o importanță deosebită în anul 2013. În legătură cu proiectele pilot, mie mi s-ar părea foarte bine dacă comisia noastră ar putea să se pună de acord asupra a două, trei proiecte care sunt foarte importante. Consider de asemenea că și Consiliul ar trebui să se gândească care sunt prioritățile care ar trebui să fie urmărite și ce anume așteaptă din partea bugetului european. Nu se poate ca, ca Uniunea Europeană să primească tot mai multe sarcini de îndeplinit, dar bugetul să fie redus în continuare. În acest moment avem 27 de state membre și nu 15, cum fusese mai de mult pentru o politică agricolă avem nevoie de un buget solid și nu ar trebui să uităm că politica agricolă este până la urmă singura politică comună în Uniunea Europeană. Este necesar așadar să ne asigurăm și să ținem seama de coerența dintre diferitele sectoare politice. Nu putem să păstrăm în continuare subvenții de export care să aibă uh, efecte negative asupra politicii de ajutor pentru dezvoltare. Eu aștept cu uh, nerăbdare propunerile făcute de comisie în data de 25 aprilie. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Ulrike. Acum doamna Iegăle și apoi domnul vicepreședinte. Um, această temă bugetară a fost o temă foarte importantă în acești ani și doresc să-i mulțumesc uh, lui Esther pentru cuvintele spuse. Cred că avem o echipă foarte bună care ține seama de prioritățile Comisiei Agri. S-a tot amintit austeritatea și autoritatea este importantă Dar dacă este să mă gândesc doar la ceea ce se întâmplă în uh, Germania, există uh, doar, doar un procent din bugetul nostru merge la Uniunea Europeană și trebuie să mă întreb cât de important este bugetul european și pentru noi. Desigur, bugetul european trebuie să fie unul de austeritate și bugetele naționale sunt bugete de austeritate, dar uh, diferența între uh, ceea ce se plătește pentru bugetul uh, european este uneori nu este atât de importantă și mă gândesc aici la șomajul între tineri. După părerea mea, creșterea economică și ocuparea locurilor de muncă ar trebui să fie priorități pe viitor și în uh, uh, în mod fundamental, în Uniunea Europeană, pe viitor, trebuie să ne gândim mai mult la spațiul rural. Dacă tinerii vor pleca de la țară pe viitor, vom avea probleme care vor fi mult mai greu de rezolvat și pentru a le rezolva vom avea nevoie de mult mai multe fonduri europene. Uh, și în acest context, desigur, trebuie să ne gândim și la situația IMM-urilor, dar mai ales a, IMM-urilor care se află în aceste zone uh, rurale. Sunt de acord cu colega Rodus, trebuie să ne gândim la priorități, ce lucruri sunt importante pentru noi, ce lucruri sunt mai puțin importante pentru noi și ar fi foarte bine dacă am putea discuta cu o singură voce despre prioritățile comisiei noastre, doar așa vom avea succes și pe viitor și îmi doresc ca bugetul uh, pentru politicile agricole să aibă uh, succes pe viitor. Vă mulțumesc foarte mult. Grazie, grazie Elisabeth, vicepreședinte Secherieschi, poi Iar. Îți mulțumesc, Elisabeth, domnul Sikierski. Ok. Państwo sprawozdawcy mówili o ograniczeniach budżetowych. Vă mulțumesc. S-a făcut, s-au amintit uh, economisirile bugetare, cât de mai ar trebui să fie aceste, acestea. Eu cred că este vorba de bugetele pentru fonduri structurale și nu de bugetul alocat politicii agricole comune. Bugetul uh, european este alocat statelor uh, membre, este vorba de fonduri care permit combaterea crizei uh, economice. Însă unde ar trebui să facem economisiri? Și care este nivelul de absorție a acestor fonduri, de folosire a fondurilor europene? care sunt economisirile planificate și care sunt cheltuielile pentru acest an și pentru anii următori și pun această întrebare pentru că dacă vom ajunge în situația în care cadrul financiar multianual nu va fi adoptat, atunci anul 2013 va fi un an foarte important pentru a uh, specifica nivelul cheltuielilor uh, pentru anii care vor urma după aceea. Um, Ați estimat, poate, care va fi proporția bugetului pentru agricultură în cadrul uh, bugetului uh, total mă, și mă gândesc aici la anul 2013 și în comparație cu uh, perioada anterioară, între 2006 și 2013, pentru, pentru a vedea cât de mare va fi reducerea resurselor pentru uh, PAC. Domnul Iar, vă mulțumesc, doresc să mulțumesc ambilor uh, raportori. Um, sunt raportori uh, foarte competenți care se ocupă de acest dosar. Um, și este foarte bine când există această colaborare. Cred că ar trebui să ținem seama de situația bugetară dificilă a statelor membre. Acest lucru este important și îl recunosc uh, pentru că am uh, transmite un, un mesaj greșit dacă am spune că noi trebuie să ne mărim uh, bugetele în condițiile în care toată lumea economisește la noi acasă. Însă, pentru acest lucru avem nevoie de o relație corectă și aș avea o rugăminte adresată raportorilor. Pe mine mă supără deseori statele membre care vin la Bruxelles, au idei foarte bune, vorbesc despre noi proiecte, dar nimeni nu vorbește despre finanțarea acestor idei și acestor proiecte. Există într-adevăr această tendință de a cere instituțiilor europene să facă tot mai multe lucruri, dar nimeni nu precizează uh, cum vor fi finanțate toate aceste idei mărețe Întotdeauna trebuie să ne uh, să uh, asigurăm și finanțarea uh, pe viitor. Apoi o altă remarcă, bugetul agricol, și aici mă alătur antevorbitorilor, ar trebui să avem aici o poziție conștientă am avut o politică rațională în uh, ultimii ani. Prin, uh, în acest domeniu asigurăm 16,3 locuri de muncă în domeniul primar în Uniunea Europeană. Um, am devenit și mai competitivi în uh, ultimii ani Uh, nu înțeleg de ce uh, mass media nu a înțeles acest lucru. Tot timpul se discută bugetul și politica agricolă ca fiind o politică care înghite un buget foarte, foarte mare, fără să țină seama de beneficiile acestei uh, politici. Cred că ar trebui, a venit momentul să spune foarte clar că noi asigurăm existența unor locuri de muncă sigure și în cadrul pilonului 2 avem uh, nevoie și de instrumente care să fie active în, tocmai în acest uh, domeniu, al asigurării locurilor de muncă. Și apoi, în legătură cu prioritățile. Și eu îmi doresc, și eu îmi doresc ca în uh, bugetul agricol să avem un grad suficient de mare de flexibilitate și nu mă refer aici la rezerve bugetare, ci mă refer la o flexibilitate necesară, pentru că în situații, în situații de, de criză, de catastrofe, de uh, probleme pe piață, să putem modifica bugetul agricol. Dacă, uh, dacă nu avem acest grad de flexibilitate, vom putea reacționa mult mai greu la uh, situațiile de urgență. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Ian. Acum domnul Schmidt. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Voi fi subțint pentru că s-au spus multe lucruri și mie îmi place abordarea raportor, raportorilor în legătură cu acest dosar. Comisia trebuie să aibă o atitudine realistă. Ne aflăm la um, finalul curentul exercițiu bugetar și atitudinea comisiei noastre va fi foarte importantă în negocierile care vor uh, urma. Mi-a plăcut foarte mult uh, ideea doamnei Delang, care a spus, doamnei Delang, care a spus că dacă totul este o prioritate până la urmă, nu vom mai avea niciun fel de prioritate și uh, există această tendință la Parlamentul European de a ne gândi, de a ne dori cadouri de Crăciun, dar nu le putem primi în, întotdeauna pe toate doamna de Lang, uh, le spusă de dumneei despre marjă, Uh, este foarte important. Um, am avut o, hot- o hotărâre unanimă în, acest, uh, în această comisie despre, ceea ce, despre datele necesare pe care le avem în lanțul de furnizare alimentară, dar până la urmă uh, Comisia nu ne-a transmis datele necesare și ne confruntăm în continuare cu lipsa de date necesare în acest domeniu. Și dacă Comisia consideră că nu trebuie să avem această discuție, ar trebui să discutăm despre acest lucru. Dar noi suntem cei care stabilim uh, priorități și în momentul în care stabilim o prioritate, ne așteptăm ca această prioritate să fie urmărită de către uh, ramura executivă, de către Comisie. vom uh, sprijini oricum linia urmată și propusă de cei doi raportori. Vă mulțumesc tuturor pentru această intervenție. Doar să mulțumesc uh, în mod deosebit uh, raportorilor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Câteva remarci despre această discuție care a avut loc în această dimineață. În mod, în mod special, uh, intervenția domnului Lavie a fost una foarte interesantă. Uh, suntem într un totul de acord cu liniile uh, directoare, pentru că aici există un echilibru între, um, între măsurile de austeritate și necesitatea de a ajunge la o relansare a creșterii economice. După părerea mea, al doilea aspect ar trebui să fie unul pe care să punem accentul în zonele rurale, pentru că în aceste zone, așa cum pe bună dreptate s-a spus deja, există un grad mult mai mare de vulnerabilitate. Și economia zonelor uh, rurale are nevoie mai degrabă de sprijinul nostru, un sprijin care să fie unul permanent. Propunerea pentru cadrul uh, financiar multianual din anul 2013 va fi discutată um, pe data de 25 aprilie. Noi discutăm diferite scenarii care reflectă cele spuse de uh, domnul deputat Lavia și uh, vom ține seama și de recomandările făcute de doamna de Lange. Procedura bugetară va fi una îndeose um, foarte, foarte dificilă, dar Um, trebuie să ne gândim la, desigur, în acest context dificil al crizei economice. Um, nu s-a pus în cazul acestei discuții o întrebare la care eu aș dori totuși să mă refer la. Este vorba de un aspect care este important pentru toți cei care se, de ocup, care se ocupă de um, probleme agricole. Este vorba de disciplina bugetară. Nu doresc să anticipez lucruri care vor fi hotărâte în data de 31 martie, dar pot să vă spun că noi vom, avem o atitudine pozitivă, nu va exista o procedură de, în legătură cu disciplina bugetară, pentru că în fondul uh, de restructurare pentru Zahăr avem uh, prevăzute 640 de milioane de euro, deci avem un anumit spațiu de manevră, lucru care reprezintă o veste foarte bună. Ne aflăm într-o uh, vază, într-o fază avansată în domeniul dezvoltării rurale, în cadrul cadrul financiar multianual, există niște cerințe speciale din acest punct de vedere? Există cerințe suplimentare, mai ales în legătură cu creditele de plată Um, Comisia Agri și Comisia Bu- pentru Bugete vor trebui să aibă un rol mai uh, important și acestea au fost lucrurile pe care am dorit să vi le comunic. Vă mulțumesc, domnule De Longo, vă mulțumesc pentru confirmarea pe care ne-ați adus-o și acum doamna De Lange. Be pretty brief. Mulțumesc foarte mult, nu voi vorbi foarte mult, vreau să le mulțumesc uh, în general colegilor pentru susținere și pentru uh, observațiile individuale pe care le-au făcut. Vreau să mulțumesc și Comisiei pentru prezența la dezbatere. Primul uh, lucru de care ne vom ocupa va fi uh, proiectul pilot și acțiunile pregătitoare și cred că de aceea merită să avem o discuție detaliată cu Comisia. Nu doar în legătură cu prioritățile pentru viitor, ci și în legătură cu prioritățile pe care le-am stabilit în trecut. Deci aș să știu dacă putem uh, introduce pe ordinea de zi a următoarei discuții referitoare la buget să invităm uh, un reprezentant al Comisiei care să ne explice cum stau lucrurile în uh, privința observatorului legat uh, de marge și de prețuri. Acest lucru este foarte important pentru Comisia Agri, Ellen, pentru că, după cum vezi, dacă privim toate grupurile politice, vedem că, într-un fel sau altul, toți am adus în discuție acest subiect. Uh, E adevărat, am avut uh, raportul Bove, dar uh, și uh, PPE-ul și socialiștii s-au implicat. Eu, ca raportor, le-am spus colegilor că acestea sunt acțiunile și proiectele în curs. E important să vedem ce face comisia cu ele și cred că ar fi bine să avem după aceea și o discuție între noi pentru a trage concluziile. Cred că acestea sunt prioritățile pentru moment. Dacă mai sunt și alte propuneri, vă rog să mă anunțați. Giovanni, ai cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte, mulțumesc tuturor pentru această discuție foarte interesantă. Mulțumesc pentru că ne-ați uh, oferit ocazia de a asculta intervențiile foarte utile pentru discuțiile ce vor urma în lunile următoare. Doresc să fac câteva observații. În privința acțiunilor pregătitoare și a proiectelor pilot, trebuie să vedem ce marge avem la dispoziție, în primul rând. În fiecare categorie, ținând însă cont de uh, uh, dificultățile uh, pe, cu care se confruntă fiecare stat membru, va trebui să vedem uh, ce avem la dispoziție în mod concret. În legătură cu liniile, uh, ori, cu orientările, domnul Iar a vorbit despre uh, criză și despre obligația de a păstra o marjă obligatorie de 300 de milioane de euro pentru intervențiile în caz de criză. Cu următoarele perspective financiare, probabil că această marjă va dispărea, însă pentru bugetul 2013 vom păstra marja obligatorie. O altă chestiune pe care doresc să o subliniez, pentru că încă uh, este ultimul uh, an în care avem cadrul financiar multianual, va trebui să știm că uh, bugetul aprobat în 2013 ar putea fi folosit în cadrul acordului interinstituțional în vigoare să fi, să servească drept bază pentru uh, următorul uh, cadru financiar uh, multianual, pe baza acordului în cadrul Consiliului. Bugetul 2013 ar fi astfel baza care ar fi luată în considerare um, și, bineînțeles, alături de inflație. În ultimul rând, problema priorităților. În ultimele două proceduri bugetare pe care le-am urmărit din Comisia de Bugete și uh, în cadrul Comisiei de Consiliere, am văzut că la conciliere Consiliul a venit cu uh, disponibilități foarte limitate în ceea ce privește creditele de plăți și a dat uh, cifre foarte precise, limite clare, fără să uh, ne precizeze și unde trebuie să facem reducerile. Uh, am uh, menționat acest lucru în orientări, am criticat uh, situația și am spus că s-au făcut propuneri uh, punctuale de creștere sub așteptările noastre și că, având în vedere această situație, Consiliul ar trebui să ne spună și de unde să facem reducerile necesare. Doresc, de asemenea, să le mulțumesc tuturor colegilor compar eforturile noastre cu cele uh, care s-au făcut în alte comisii și pot să vă spun că în comisia noastră se muncește cu foarte mult angajament, cu implicare și uh, toată lumea participă la dezbateri. Ne vom revedea în timpul acestui an. Vă mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult, spune președintele, mulțumesc domnule Lavia, mulțumesc tuturor. Trecem uh, acum la următorul punct de pe ordinea de zi, raportul domnului Nicholson. Vom discuta în bloc punctele 10 și 11, modificarea directivei 64-432 a Consiliului în ceea ce privește bazele de date electronice care fac parte din rețelele de supraveghere din statele membre. Dragi colegi, acest dosar în legătură cu bazele de date și punctul următor, etichetarea facultativă a cărnii de vită și mânzat, sunt, vor fi discutate împreună. Îi voi da cuvântul domnului Nicholson și vom uh, asculta și opinia comisiei. Data limită pentru depunerea amendamentelor pentru ambele avize a fost fixată pentru 19 martie. 29 martie, mai iertați. Gimai mai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. După cum ați spus, uh, mie îmi revine această răspundere pentru cele două avize și uh, mi-o asum cu uh, bucurie. Avem avize în legătură cu propunerea comisiei legată de etichetarea cărnii de, vist, de vită. Mai avem uh, și o propunere legată de uh, bazele de date computerizate, care fac parte din uh, rețelele de supraveghere din statele membre. Să vă spun pe scurt ce am făcut în legătură cu propunerea legată de etichetarea facultativă a cărnii de, vit, de vită. În legătură cu etichetarea, propunerea este să se recunoască identificarea electronică ca mijloc eficient de uh, identificare a bovinelor. Acest lucru uh, vine ca răspuns la evoluțiile tehnologice și la o tot mai uh, frecventă a identificării electronice atât în Europa cât și în statele terțe. Propunerile au ca scop și introducerea de standarde tehnice standardizate, astfel încât utilizarea identificării electronice să poată fi optimizată și să fie folosită la potențial maxim. Propune, comisia propune uh, introducerea etichetării electronice uh, pe bază voluntară la nivelul fermei și uh, să se permită statelor membre să aleagă uh, dacă să facă această prevedere obligatorie sau nu. Această propunere înseamnă că fermierii care beneficiază de această tehnologie pot uh, să o implementeze însă uh, operatorii mai mici care nu ar avea beneficii economice de pe urma introducerii acestei uh, chestiuni nu ar fi obligați să o implementeze. Susțin această abordare, însă am uh, depus un amendament care exclude vitele născute înainte de 1998 de la um, comercializarea de, de la cerința de identificare în acest mod, pentru că acest lucru ar reprezenta doar o extindere a practicii deja existente. În ceea ce privește eliminarea propunerilor uh, legate de etichetarea voluntară, Comisia a propus să șteargă aceste cerințe, să elimine aceste cerințe. E vorba de carnea de vită care se găsește în um, supermarketuri și um, e vorba de etichetarea ei în, în privința modului în care au fost hrănite vitele, cu iarbă sau altfel. Comisia um, ar uh, a trebui să obțină aprobarea de la statul membru înainte de a uh, introduce aceste etichete. Însă acest sistem ar uh, aduce o povară administrativă foarte mare și nu ar avea o valoare adăugată pentru consumator suficientă care să justifice introducerea acestei uh, proceduri. Deci eu cred că ar trebui să promovăm simplificarea, să încercăm să reducem birocrația. Consumatorii pot avea încredere că nu am uh, luat din uh, duritatea regulilor, că ele sunt în continuare foarte, foarte bune. susținem uh, propunerea din Comisia ENVI. A doua chestiune legată de datele, baze de date electronice. E vorba de o propunere tehnică din partea Comisiei care completează propunerile pe care tocmai le-am uh, discutat legat uh, de, de etichetarea facultativă a cărnii de vită și de mânzat. Directiva discută sistemul rețelelor de supraveghere pe care le pot folosi statele membre pentru identificarea cărnii de vit vitelor. Propunerile introduc uh, folosirea uh, identificării electronice în legătură cu uh, bazele de date computerizate. Eu nu am depus niciun amendament la aceste propuneri. Ar fi interesant să vedem uh, cât de bine prinde sistemul uh, identificării electronice la fermieri, cu cât uh, va fi mai răspândită această tehnologie, probabil cu atât mai, mai jos va merge, mai mic va fi prețul și uh, mai mulți fermieri vor opta pentru acest sistem. Are potențialul de a um, ușura vieț- viața fermierilor. Sunt multe exemple uh, în favoarea uh, introducerii acestui sistem el îmbunătățește și trasabilitatea. Deci cred că această tehnologie ar trebui să uh, fie folosită. Pe viitor acest lucru va fi important și uh, când facem export către țări uh, terțe care n-ar putea cere folosirea acestui sistem, impune folosirea acestor sistem. Faptul că Comisia a venit cu o propunere de sistem voluntar arată că Comisia a învățat din greșelile trecutului și mă bucur că și-a flexibilizat opinia. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Doamna Garcia Perez are cuvântul și apoi doamna Reimers. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Nicholson, pentru uh, aceste documente. Mă voi referi la mai multe subiecte aduse în discuție. În primul rând, vreau să vă spun că nu suntem de acord cu propunerea Comisiei de a elimina etichetarea voluntară. Noi vrem să um, uh, susținem revizuirea sistemului, dar nu eliminarea lui. De la crearea acestui sistem, care a fost voluntar, piața bovină s-a dezvoltat substanțial și sistemul trebuie să fie revizuit, prin urmare. Trebuie de asemenea să ținem uh, cont de faptul că în uh, sistemul um, spaniol acest sistem uh, de etichetare voluntară a fost foarte eficient. Cred că este necesar să revizuim sistemul, dar nu considerăm că povara administrativă ar trebui să fie mai mare decât avantajele pe care le prezintă sistemul, pentru că, dacă ar fi așa, sistemul n-ar mai cere um, introducerea acestui sistem. Eu cred că măsurile transversale existente acum nu sunt suficiente, nu sunt suficient de ambițioase. Deci noi propunem o abordare transversală similară cu cea existentă în um, sectoarele de găini ouătoare. Această abordare verticală sau transversală este inclusă în um, regulamentul privind organizarea comună a pieței, la partea legată de standardele de comercializare. Cred um, că ar trebui să avem un cadru comunitar pentru uh, etichetarea voluntară a vitelor, așa cum există și în alte sectoare producătoare de carne trebuie să existe armonizare și coerență în piața unică și trebuie să evităm tot felul de, uh, orice, orice fel de distorsiune. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Brita să are cuvântul. Și apoi doamna Costinger. Vă mulțumesc! În primul rând, salut faptul că Comisia își dorește să țină seama de tehnologiile moderne în acest regulament, dar aș dori să spun foarte clar că avem nevoie de această de propuneri voluntare în legătură cu etichetarea um, cărnii de vită. O uh, identificare electronică are și uh, defecte din punct de vedere tehnic, deci nu poate uh, funcționa întotdeauna. Eu aș uh, saluta, dacă am permite statelor membre, să nu introducă în mod obligatoriu această modalitate. Um, există probleme în momentul în care dorești să con- controlezi uh, această etichetare dacă tehnologia nu funcționează. Deci de fiecare dată trebuie să ai un scanner cu care să mergi pe la fiecare uh, animal, deci Um, recunoașterea, datele vor fi descărcate mult mai uh, târziu și abia mai târziu poți să-ți dai seama dacă regulamentul a fost uh, respectat sau nu. Deci avem nevoie de un procent de toleranță. Acest lucru ne arată practica și cotidiană. Deci este foarte important să introducem cerințele tehnice, dar să fie pe o bază facultativă pentru a se bucura de acceptanță uh, în cadrul uh, fermelor, pentru ca fermierii să cunoască sistemul și în momentul în care sistemul funcționează bine, în care rata de eroare a fost redusă foarte mult, abia atunci să putem să discutăm despre introducerea obligatorie. Deci să spunem acum că statele membre sunt obligate să introducă acest sistem, poate duce la dificultăți foarte mari pentru statele membre. Deci, uh, și în acest moment, pe baza uh, sistemului vechi, uh, pot să văd foarte clar că ceva nu este în regulă pentru că uh, lipsește um, această etichetă. Deci, pe baza unui nou sistem, nu mai este atât de simplu pentru că se îngreunează uh, viața autorităților de control din statul respectiv. Cred că ar trebui să fim puțin mai, mai atenți, să vorbim despre introducerea sistemului pe bază facultativă, să, pentru că acesta să fie acceptat tot mai mult de fermiere. Deci nu trebuie să impunem uh, lucruri de sus sau să cerem statelor membre să introducă acest, mod, uh, acest sistem într-un mod uh, obligatoriu, pentru că fermierii vor accepta un sistem cu plăcere dacă acesta funcționează într-adevăr. Vă mulțumesc. Acum doamna Căstingar, Vă mulțumesc foarte mult. Doresc să-i mulțumesc și lui Jim Nicholson pentru uh, raportul său despre această temă. Cred că noi, reprezentanții ai agricultorilor în Parlamentul European, ar trebui uh, să ne gândim la aspectele practice acestei propuneri legate de uh, etichetarea electronică. Această propunere reprezintă un pas important în această direcție. Eu personal mă împotrivesc uh, propunerii de renunțare la etichetarea electronică. Acest sistem a fost pus în aplicare în Austria. Există patru inițiative um, de comercializare care se bazează pe sistemul uh, voluntar de etichetare electronică. Toate uh, uh, această uh, inițiativă funcționează foarte bine, se bucură și de o primire uh, excelentă în rândul consumatorilor și uh, sprijin, desigur, tot, tot ceea ce înseamnă evitarea unor uh, sarcini administrative suplimentare pentru uh, Um, agricultori, pentru că toate aceste lucruri trebuie să fie foarte ușor de puse în aplicare, să funcționeze foarte simplu. Însă, cu toate acestea, trebuie să avem sisteme de control care să asigure funcționarea acestor sisteme și să asigure că nu există o abuzare a lor. În legătură cu sistemul de etichetare pentru, cartea, pentru carnea de Uh, Vita, aici ar trebui să fim atenți, așa cum a spus și uh, uh, antevorbitoarea mea, la ratele de eroare. Acestea nu ar trebui să îi afecteze pe crescătorii de vită. În momentul în care tehnologiile nu sunt suficient de mature și nu funcționează suficient de bine. Deci sprijin cele spuse de domnul raportor și din acest punct de vedere. Vă mulțumesc. Dziękuję Pani Poseł, a teraz głos zabierze Pan poseł John. Vă mulțumesc. Acum domnul Agnew. Uh, thank you, Chairman. I would like to support... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să sprijin tot ce a spus doamna Paulson. Ea este un fermier în activitate, este foarte activ în acest domeniu și știe despre ce vorbește un uh, sistem uh, obligatoriu, dar care este invizibil, uh, nu este o idee foarte bună, pentru că nu putem fi siguri că funcționează în practică. Sigur că există, e, e logic să alegem un sistem care funcționează. Fermierii, producătorii pe scară largă de carne de vită vor folosi uh, sisteme electronice pentru a-și supraveghea cirezile ei vor fi cei care vor uh, afla primii dacă sistemul funcționează. Dacă ei adoptă acest sistem, atunci poate am putea să ne gândim și noi să-l adoptăm uh, la scară uh, europeană, dar deocamdată suntem împotriva acestui sistem. Mulțumim. Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, așa că am să cer reprezentantului Comisiei să ne spună câteva cuvinte. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor uh, parlamentarilor pentru observații și comentarii. Voi încerca să vă răspund uh, la uh, nelămuririle legate de sistemul electronic de identificare și apoi am să-i dau cuvântul uh, colegului meu de la Directoratul General Agricultură, care poate să vă uh, dea și el câteva amănunte. Există unele lucruri care trebuie clarificate în ceea ce privește această identificare electronică. Voi încerca să fiu concis, dar cred că va trebui să intru în detalii, pentru că am auzit aici opinii în favoarea unei abordări benevole. S-a vorbit despre nevoia unui dialog de sus în jos, de jos în sus și s-au menționat, s-a menționat și utilizarea fermierilor pe post de cobai pentru încercarea acestei noi tehnologii Vreau însă să vă spun foarte uh, simplu că acest dialog menționat a fost deja început pentru a ne asigura că nu întâmpinăm mari probleme din cauza Uh, lipsei de consultări cu actorii din, dom- din domeniu, cu fermieri, cu industria de procesare a cărnii și așa mai departe. Uh, din uh, octombrie anul trecut uh, avem întâlniri cu uh, actorii principali din această piață. Îi uh, consultăm în legătură cu tipurile de tehnologie care s-ar potrivi cel mai bine activităților pe baza experienței lor și, de fapt, fără să intru în foarte multe detalii, una dintre concluziile principale la care am ajuns în urma acestor întâlniri a fost că tehnologia pe care o avem acum, prin uh, identificare uh, pe bază de radiofrecvențe, radiofrecvențe uh, de uh, lungime de undă joasă, este foarte uh, bine primită, a fost testată în teren, a fost testată de institute de cercetări și a doua concluzie ar fi că trebuie întâi să ne asigurăm avem o um, acuratețe foarte mare a datelor furnizate de aceste sisteme. Deci transponderele care vor fi produse și puse pe piață corespund cerințelor de calitate, de acuratețe pe care le avem. Spun asta pentru că uneori au existat preocupări bazate pe, probabil, pe experiențe neplăcute că Comisia uh, a demarat această inițiativă fără să aibă uh, consultări. Noi nu uh, facem acest lucru și nu ne-am fi gândit niciodată să utilizăm fermierii pe post de cobai noi știm deja că această tehnologie de identificare prin radiofrecvență se folosește deja la cai, la capre, la ovine, deci uh, credem că este uh, pertinent să menționăm aceste lucruri aici, la, la Comisia Agri. Și trebuie să ne hotărâm trebuie să ne hotărâm aici dacă ne dorim un sector al uh, cărnii de vită competitiv în lume, pentru că ne o iau înainte Canada, Australia, Argentina, care folosesc de foarte multă vreme acest sistem electronice de identificare. Trebuie să ne gândim dacă ne dorim ca acest sector să rămână în urmă sau vrem să privim către viitor și vrem să avem un sistem de trasabilitate mai uh, precis și mai competitiv. Am uh, încercat să răspund uh, întrebărilor și preocupărilor noastre legate de uh, identificarea electronică. Restul observațiilor cred că ar trebui să fie comentate de colegul meu de la Direcția Generală Agricultură. Mulțumesc, domnule președinte, vreau să-i mulțumesc și domnului Nicholson pentru raportul său. Sigur că explicația propunerii noastre este aceea că sistemul um, obligatoriu benevol, dacă vreți să-i spuneți așa, uh, este, uh, se justifică prin uh, recent adoptarea regulamentului orizontal. De fapt, acest regulament va fi adoptat în curând și probabil că în curând va fi pus în aplicare și în domeniul porcinelor și la pui și așa mai departe. Eu cred că prin implementarea acestui sistem se elimină o parte din sarcina administrativă în, în, în legătură cu părerile care se opun acestui program. Trebuie să spun că fiecare stat membru are libertatea de a uh, adopta sistemul uh, pe care îl preferă. Uh, mai avem o garanție și anume aceea că acest sistem este legat de ceea ce există deja și se folosește, de exemplu, la pui, se bazează și pe câteva uh, trăsături uh, care rămân la latitudinea fermierilor. Dacă eliminăm acest uh, dacă eliminăm acest sistem, uh, atunci uh, carnea de vită se va afla în aceeași situație ca și uh, celelalte produse din carne de pe piață, în ceea ce privește cererile de despăgubiri. James Nicholson, Da, haideți să tragem acum concluziile, dau cuvântul lui uh, domnului Nicholson. Cu microfon, vă rog. Da, foarte interesant uh, opiniile auzite aici. Nu este cel mai uh, nu e cel mai interesant subiect pe care îl discutăm aici în uh, comisie, dar este unul foarte important. Uh, am notat observațiile comisiei și, de asemenea, comentariile membrilor comisiei noastre. Dacă doriți să depuneți amendamente, sunt deschis acestor comentarii. Uh, cred că n-ați uitat încă um, perioada um, encefalopatiei uh, spongiforme bovine și uh, vă amintiți uh, de ce am uh, păstrat sistemul vechi de uh, identificare atâta vreme, pe măsură însă ce avansăm, pe măsură ce tehnologia progresează și devine mai ieftină, devine uh, atât de ieftină încât uh, ne putem uh, permite, lucrurile acestea se vor uh, întâmpla, se vor petrece uh, aceste uh, transformări, aceste schimbări și cred că nu putem sta în calea progresului, acesta va veni. Nu ar trebui însă să forțăm nota și să lăsăm lucrurile să evolueze natural în funcție de evoluția acestei industrii, de evoluția prețurilor și a tehnologiilor. Mulțumesc tuturor pentru contribuții și aștept ideile dumneavoastră. Mulțumim. Termenul pentru amendamente este 29 martie la prânz. Și cred că ar merita să vedem uh, în ce, cât ne vor costa aceste modificări în sistemele uh, informatice în contextul reformei PAC până în 2014, dar haideți acum să trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Acest uh, punct a fost uh, mutat din sesiunea de după amiază, așa cum se întâmplă uneori. E vorba de protecția animalelor în timpul transportului. Dau cuvântul raportorului Ianuș Wojciechowski. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, aveți în fața dumneavoastră proiectul de raport pe care l-am pregătit în legătură cu acest subiect în cooperare cu raportorii din umbră, cărora vreau să le mulțumesc. Raportul se referă la comunicarea Comisiei Europene în legătură cu punerea în aplicare a prevederilor regulamentului privind transportul animalelor din 2005. Este o evaluare a felului în care acest regulament funcționează și avem o abordare critică față de această comunicare a Comisiei, dar vreau să vă atrag atenția asupra problemei celei mai importante. Raportul Comisiei Europene, comunicarea Comisiei, arată că există o creștere în transporturile de animale pe distanțe lungi față de perioada în care a fost adoptat regulamentul, când se credea că aceste transporturi sunt relativ uh, limitate și limitate doar la cai în general. Pentru vite însă creșterea a fost de 8%, dar la porci creșterea a fost de 70%. Deci foarte multe animale sunt transportate de-a lungul uh, unor distanțe lungi în Europa, iar scopul acestui regulament era clar acela de a limita numărul de animale transportate. Iată deci o remarcă importantă. În al doilea rând, uh, Comisia Europeană nu a estimat uh, corect costul acestor transporturi. S-au făcut câteva estimări, însă trebuie să ne amintim că transporturile pe distanțe lungi implică tot felul de costuri de mediu, de situația de pe șosele, de prețurile cărnii. Sunt foarte mulți factori care se reflectă în uh, prețul uh, cărnii, de fapt, și trebuie să ne asigurăm că transportul nu presupune niciun risc pentru animale, pentru uh, sănătatea umană, pentru mediu și așa mai departe este preferabil să existe facilități de procesare a cărnii cât mai aproape de locurile în care animalele sunt crescute. Și asta poate fi important și pentru dezvoltarea regiunilor rurale. Și apoi e preferabil să fie transportată carnea sau produsele din carne în loc să fie transportate animalele, pentru că acest lucru are efect și asupra calității cărnii care ajunge la consumator. Deci sunt multe aspecte pe care le subliniez în raportul meu. Mai este și o propunere exprimată oarecum delicat, și anume reducerea perioadei de transport, timpului de transport pentru animalele duse la abatoare. Pentru animalele care sunt uh, transportate în scopul unor competiții sportive, sigur că lucrurile stau altfel, fiindcă cei care organizează transportul, transportatorii au grijă ca uh, condițiile de transport să fie foarte bune pentru animale, însă pentru animalele care sunt duse la abator nu prea se închisește nimeni de condiții. Trebuie să existe uh, un sistem de control, de supraveghere. Aceste uh, Uh, sisteme de supraveghere fiind în uh, prezent uh, foarte puține și funcționează defectuos. Am reușit să strângem suficiente semnături pentru rezoluția 49 care cere reducerea transportului de animale vii și ar trebui ca în această perioadă să vorbim despre adoptarea acestei declarații 49. Parlamentul este în favoarea reducerii perioadei de transport la maximum 8 ore și acest lucru trebuie să se reflecte și în raportul meu. Sigur că vor fi și excepții, de rogări. Am auzit exemple de la colegi din uh, regiuni insulare sau din zone unde condițiile geografice ar justifica astfel de excepții, însă, în general, trebuie să sprijinim reducerea timpului de transport din motive umanitare, pentru că dorim ca animalele să fie tratate omenește, nu ca niște animale. Trebuie să dăm dovadă de sentimente omenești și să ne amintim și până la urmă că aceste transporturi reprezintă un cost suplimentar care se reflectă în prețul uh, suportat de consumator. Asta am dorit eu să vă transmit. Aștept acum părerile dumneavoastră. Președinte Vocevoschi, adesso deci iniziamo. Vă mulțumesc, domnule Vocevoschi. Ajungem acum la dezbatere și aș dori să vă spun următorul lucru. Secretariatul v-a prezentat un tabel în legătură cu transportul animalelor. Acest tabel tocmai a fost redactat și în acest tabel puteți să vedeți care este numărul animalelor pe specii care sunt transportate în Uniunea Europeană, pentru a ști foarte clar despre ce discutăm. Și um, presupun că domnul raportor este de acord cu aceste cifre. De exemplu, 30 de milioane de um, porci, porci vii care sunt transportați în fiecare an milioane uh, de vite și alte specii de animale care călătoresc în uh, Uniunea Europeană. Michel Dantin și apoi Brita Reimers. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc uh, raportorului pentru prezentare. E vorba de un subiect delicat având în vedere ce ne-a mintit uh, domnul președinte în legătură cu numărul de animale care sunt transportate pe um, drumurile europene între statele membre. Comisia pentru Agricultură are obiceiul de a critica excesele administrative și cele mereu uh, simplificarea procedurilor și de asemenea cere să existe uh, o mai multă, o mai mare subsidiaritate. Punctele propuse la alineatul 3 și la alineatul 10 implică creșterea de proceduri administrative. Și nu cred că putem fi de acord cu raportorul în legătură cu această chestiune. statele membre sunt cele care trebuie să facă implementarea. Faptul că Comisia controlează modul în care se face implementarea e un lucru normal. Nu cred că misiunea noastră este să inspirăm uh, noi proceduri administrative și noi forme de birocrație. Cred că avem mijloacele necesare și structurile uh, necesare sunt suficiente pentru a uh, face controlele. Mai există și prevederea legată de chestionare prin care comisia ar uh, putea face um, anchete. Um, Întreprinderile uh, au toate informațiile și cred că administrațiile naționale pot uh, face prin sondaj uh, verificări pentru a vedea dacă informațiile transmise sunt sau nu exacte, dar nu cred că trebuie să facem aceste controle sistematic și cu toți operatorii economici dintr-un anumit sector. Mulțumesc, Michel Brita Reimers și apoi Garcia Perez. Vă mulțumesc. În primul rând aș dori să mulțumesc domnului raportor pentru raportul redactat. Noi avem o problemă generală și este vorba de faptul că legislația europeană nu este pusă în aplicare suficient în statele membre. La fel se întâmplă și cu prevederile legate de transportarea animalelor. Deci, dreptul mare. Cred că ar trebui să punem accentul mai mult pe punerea în aplicare a directivei actuale. Deci nu putem să adoptăm o lege nouă dacă vechea lege nu este pusă în aplicare. Pentru că dacă vom uh, hotărâ o nouă, vom adopta o nouă lege, aceasta nu va fi mai respectată, respectată decât cea veche. Și apoi, uh, Um, discutarea doar timpului de transport este o, o da dovadă de superficialitate, pentru că ar trebui să ținem seama de calitate. Dacă transportul este unul de calitate, există dovești științifice că și uh, animalele pot uh, suporta mult mai ușor transportul respectiv. Și apoi, nu trebuie să uităm uh, că această limitare a discuției asupra timpului de, de transport îi afectează tot, tocmai pe uh, agricultorii, pe fermierii de mici dimensiuni. Um, pentru că uh, o întreprindere mică, de exemplu, trebuie să meargă pe la multe ferme pentru a aduna mai multe animale și uh, timpul de transport începe în momentul în care ai uh, încărcat prima uh, vită. Deci, uh, deja până când colectează animalele, toate vitele pe la, de la toate fermele, se acumulează un timp imens de transport. Și nu este vorba de cazuri care se regăsesc în zone insulare sau în uh, zone cu o, cu, cu o situație geografică uh, specială. Acest lucru se poate întâmpla și în uh, zone normale din, din Europa, de pe continent. Deci ne demonstra, acest lucru ne demonstrează cât de limitată este concentrarea asupra acestui aspect al timpului de transport. Ar trebui să revenim la o discuție bazată pe dovezi științifice. Apoi este important ca agricultorii să poată participa la piață. Ar trebui să aibă posibilitatea să aleagă între mai multe abatoare, de exemplu uneori se poate întâmpla ca un fermier să nu aibă niciun fel de alegere din acest punct de vedere, pentru că nu există, un, nu există mai multe uh, abatoare într-o regiune care să ducă la o concurență în domeniul respectiv. Deci, până la urmă, se ajunge la o situație de monopol care afectează posibilitățile de venit a fermierului respectiv. Și apoi, când uh, vine vorba de stresul uh, provocat de transport, acest stres nu se datorează doar timpului petrecut în uh, transport, ci și calității. Există pre- prevederi foarte bune în legătură cu condițiile în care ar trebui să fie transportate animalele și dacă condițiile acestea ar fi respectate, cred că am, fi, am face un pas foarte mare înainte, pentru că criteriile respective se bazează pe dovești științifice. Și apoi, nu ar trebui să uităm următorul lucru. Uh, dacă cerem un transport limitat la 8 uh, ore, după care animalele trebuie să fie descărcate și trebuie să fie uh, lăsată într-un loc anume pentru a-și reveni. Dar și această situație reprezintă un stres pentru animale pentru că ele nu cunosc locul respectiv, pentru că nu vor sta împreună cu animale care vin din aceeași cireadă, cu cum, din aceeași turmă, animale pe care le cunosc, uh, sunt puse împreună cu animale pe care nu le cunosc, situație care reprezintă un factor de stres pentru ele. Așadar, pentru mine, această campanie, care vorbește tot timpul doar de limitarea la 8 ore, este, are o abordare uh, foarte simplistă. Deci toți cei care sprijin această campanie, aș dori să văd ce spun uh, despre Um, stabilirea și uh, construirea de abatoare în anumite regiuni. Să sprijine uh, tocmai uh, crearea de noi abatoare în anumite regiuni, pentru că cei care se opun, care cer limitarea transportului la 8 ore sunt cei care se opun creării de noi abatoare. Deci, doresc ca din partea lor să, să dea dovadă de uh, sprijin pentru crearea unor, ab- mai, uh, unor abatoare mai numeroase care să asigură, desigur, reducerea uh, perioadei de transport pentru animale. Cam atât am avut de spus și uh, sunt convinsă că această, condiție, așa, această discuție va fi continuată prin intermediul uh, amendamentelor. Mulțumesc, Brita. Irace. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc domnului raportor pentru aspectele interesante care se regăsesc în, în raportul său. Sunt de acord cu doamna Reimers care a spus un lucru foarte rațional la începutul intervenției dumnei. Ce este important uh, este ca uh, prevederi, prevederile actuale să fie respectate, pentru că nu trebuie să căutăm uh, noi prevederi, nu trebuie să inventăm noi lucruri, ci prevederile actuale ar trebui să fie puse în aplicare, să fie respectate. Punerea în aplicare este cel mai important aspect. Am, uh, mi-am mai exprimat opinia despre această temă în alt context și acum aș dori să mă limitez la două puncte. Această perioadă de 8 ore. Raportorul s-a referit la această acțiune de adunare, de colectare de semnături, un lucru de lăudat, dar um, um, ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că discuția pe care o avem noi aici nu mai are niciun rost? Eu nu sunt de acord. Noi ar trebui să avem această discuție în această comisie specializată, ar trebui să uh, cântărim toate, uh, toate argumentele Și dacă uh, suntem evitați, cred că acest lucru nu este unul foarte bun. Această temă trebuie discutată și în această comisie specializată pe aspecte de, de agricultură. Am mai spus deja că nu există niciun fel, nu există niciun fel de temei legal care să ne spună că aceasta ar fi cea mai bună variantă, cea mai bună opțiune. Ei bine, pentru unele specii de animale poate acest lucru este adevărat, dar pentru alte specii de animale nu este adevărat. Poate pentru anumite specii este în ordine să ne gândim la 8 ore, dar pentru alte specii de animale poate este mai bine să ne gândim la o perioadă de 3 ore. Și apoi, un alt lucru, poate cineva să îmi explice de ce plecăm de la premisa acestei perioade de timp de 8 ore de transport pentru animale care urmează să fie sacrificate. Pentru că, până la urmă, ar trebui să ne gând... această perioadă ar trebui să fie valabilă pentru toate uh, animalele. Deci nu ar, nu ar trebui să ne gândim că este vorba doar de ultima călătorie pe care o au animalele înspre uh, Uh, abator, abator. Deci de ce s-a limitat uh, această discuție asupra animalelor care sunt duse la sacrificare într-un abator? Pentru că dacă există un uh, temei legal, acesta ar trebui să acopere toate speciile de animale și toate tipurile de transport. Din nou, în mod repetat, se discută despre costurile sociale, costurile economice, costurile de mediu, dar cineva ar trebui să ne explice ce înseamnă costuri sociale. Este important, de asemenea, să ținem seama de caracteristicile geografice ale unei zone. S-au amintit uh, în cadrul acestei discuții statele ultraperiferice, care sunt uh, afectate în mod deosebit de asemenea inițiativă în domeniul transportului animalelor și acum, în concluzie, sper ca în perioada pe care o avem la dispoziție până la înaintarea amendamentelor să putem ajunge la un numitor comun pentru că ne dorim o îmbunătățire a, a prevederilor actuale în legătură cu transportul animalelor. Mulțumesc. Acum, doamna Paulson. Vă mulțumesc, domnule președinte, și doresc să-i mulțumesc și domnului Wojciechowski pentru munca foarte bună Cred că a avut o abordare foarte bună a acestor aspecte foarte sensibile. Nu am, nu am discutat toate aspectele în detaliu, de exemplu, aspecte legate de siguranță și uh, riscul de transmitere a unor boli în în decursul transporturilor într-adevăr, ar fi mult mai bine dacă, am, dacă nu am tra- transportat animalele vii, ci carnea pe aceste uh, distanțe lungi. Trebuie, într-adevăr, să vedem ce facem cu această problemă legată de lipsa de suficiente abatoare în fiecare regiune. Poate comisia noastră ar uh, putea avea o inițiativă o inițiativă din acest punct de vedere, pentru că înțeleg accentul care se pune pe abatoarele locale. Foarte multe probleme au reieșit în cadrul acestei discuții, dar am avea, o, am, am avea foarte multe avantaje dacă ar exista o rețea de numeroase abatoare de mici dimensiuni. Pentru că nu am discutat doar de bunăstarea animalelor în aceste condiții, ci și de dezvoltarea rurală a regiunilor respective. Cred că, într-adevăr, avem nevoie de un sistem mai bun de uh, control, dar pentru acest lucru avem nevoie de mai multe res- uh, resurse uh, pentru a verifica ce fac statele membre în domeniul controlelor. Poate am avea nevoie de un fel de autoritate, cum este FBI-ul din Statele Unite, care să se ocupe de situația bunăstării animalelor. Nu știu dacă putem lăsa totul la latitudinea statelor membre, pentru că acestea sunt, de fapt, cele care ar trebui să uh, uh aibă autoritățile de control necesare. Nu există un lucru care, din punctul meu de vedere, lipsește din acest raport. Este vorba de sistemul de monitorizare prin satelit, prin GPS. Acest sistem nu a fost pus în aplicare peste tot, deși ar fi, ar fi fost foarte important să fi fost pus în aplicare. Și apoi o altă problemă din punct de vedere politic. O, o problemă foarte dificilă, dar pe care trebuie să o discutăm. Am primit mai mult de uh, un milion de semnături în cadrul acestei campanii care susțin o perioadă de un timp de transport de 8 ore, limitată la 8 ore, nu putem să ignorăm acest lucru și drept, drept urmare, împreună cred că ar trebui să găsim un compromis foarte bun, să găsim echilibrul între realitatea la fața locului și um, această cerere de a stabili o perioadă de transport limitată la 8 ore. Eu însumi am uh, semnat și am participat la această uh, campanie și aș propune să, încer- să încercăm să găsim un compromis care să se, baze- să se bazeze pe dovezi științifice. EFSA uh, spune că o perioadă de 8 ore nu reprezintă cea mai bună soluție, pentru că discutăm de specii diferite de animale, de vârste diferite a animalelor care sunt transportate și până la urmă, de fapt, ar trebui să discutăm de condițiile în care are loc transportul. Aceste condiții vor fi decisive pentru bunăstarea animalelor. Până la urmă, și călătorii mai scurte ar trebui să aibă loc în uh, condiții bune. Și este vorba de instalații de adăpare, ventilație și așa mai departe. Să ne gândim și la condițiile în care are loc transportul, să nu ne concentrăm prea mult pe perioada, pe timpul uh, necesar pentru transport. Vă mulțumesc, doamna Paulson. Dat fiind ce am auzit, cred că voi ruga secretariatul să ne transmită informații mai uh, exacte. Pentru că, în special în privința bovinelor, de cele mai multe ori uh, nu e vorba de animale transportate către abatoare pentru sacrificare. Mm, în general e vorba de șepteluri care sunt uh, pentru creștere. În Italia, în jur de un milion și jumătate de mm, vite sunt uh, aduse din Franța și e vorba de vite tinere care sunt uh, crescute în Italia timp de un an, uh, îngrășate și apoi sacrificate. Nu e vorba de animale care sunt trimise la abatoare îndepărtate față de zona de de producție, pentru că acest lucru nu este rentabil din punct de vedere economic. Deci atunci când luăm, uh, înainte de a lua uh, o decizie în legătură cu uh, acest raport, va trebui să avem datele exacte. Voi ruga secretariatul să ne spună exact despre ce e vorba, pentru că se schimbă complet perspectiva. Domnul Schmidt are cuvântul și apoi domnul Rusling are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, ca Uh, președinte al societății, uh, președinte onorific al societății pentru uh, combaterea violenței împotriva animalelor, am și eu un punct de vedere. Cred că um, nu a fost greu pentru raportor să vină cu acest raport atât de echilibrat, dat fiind toate presiunile care se fac și nu avem în grupul nostru discuții foarte aprinse în legătură cu acest subiect. Sunt multe subiecte asupra cărora sunt, uh, suntem de acord. E mai ușor să se transporte carne decât animale, e și mai ieftin să facem acest lucru. Problema transportării către abatoare, chestiunea la care s-a referit doamna Garcia Perez, transportarea către abatoare, cred că publicul consideră că animalele transportate către abatoare pentru sacrificare sunt tratate diferit față de alte uh, animale transportate în alte scopuri. Nu știu dacă așa este, dar presupun că de aceea uh, avem această discuție aici. Știu că um, există dorința de a introduce limita de 8 ore uh, nu știm dacă este practic fezabil și de dorit, nu știm exact care sunt implicațiile acestui lucru, trebuie să analizăm această problemă. Eu cred că acest raport uh, realizează un uh, echilibru, pentru că problema aici este implementarea mai bună și faptul că a atras atenția spre faptul că nu avem datele uh, complete în legătură cu acest subiect. Trebuie să vedem care sunt consecințele asupra prețului alimentelor adoptării acestei propuneri dacă adoptăm uh, legi, trebuie să ne asigurăm că ele sunt și implementate cum trebuie. Dacă ele nu sunt implementate corespunzător, trebuie uh, nu are niciun rost. Deci trebuie să ne asigurăm că statele membre iau în serios legislațiile pe care le aprobăm noi. Sunt de acord cu paragraful 5 care spune că avem nevoie de date mai multe din partea uh, Comisiei, nu în legătură doar cu destinația transportului de animale, ci și în legătură cu uh, consecințele pe care le-ar avea deciziile noastre asupra costului cărnii. Sunt de acord și cu doamna Reimers. Trebuie să fim și consecvenți la nivelul Uniunii Europene ce aprobăm noi în comisia noastră trebuie să fie în acord cu, celelalte, cu uh, ceea ce aprobă alte um, organisme ale dreptului uh, comunitar. Există probleme reale cu uh, anumite um, legi europene și noi putem schimba legile care nu sunt bune. Vă pot da exemple concrete din Scoția, unde abatoarele mici au trebuit închise din cauza regul regulilor de ajutor de stat și din, din cauza că nu erau economice. Deci există și uh, consecințe reale, dar există și alte legi europene care au creat uh, probleme despre care am vorbit azi. În legătură cu alinatul 9, cred că acesta este cel mai contestat uh, paragraf din ultima vreme, el cere doar um, spune doar că trebuie să mai cerem o părere în legătură cu limita de 8 ore. Cred că nu avem uh, toate informațiile mm, necesare la dispoziție pentru a vedea dacă, acestea sunt, uh, dacă această limită este utilă. E vorba și de condiții geografice diferite, trebuie să ne asigurăm că nu avem o abordare uh, universală, pentru că uh, această limită de poate uh, varia uh, ca importanță în funcție de specia de animale despre care este vorba. În multe părți ale, ale Scoției, uh, abatoarele mici uh, au fost închise. Acest lucru a dus la consecințe negative asupra cetățenilor, asupra economiei și asupra mediului. Noi vom uh, depune câteva amendamente la acest raport, deși el este foarte echilibrat. Trebuie să ne concentrăm asupra punctelor cu care putem fi de acord și să fim și realiști în privința consecințelor deciziilor noastre. Cred că putem fi uniți și putem susține um, poziția că nu avem suficiente date pentru legătură cu acest lucru și că avem nevoie de mai multe informații. Mulțumesc, Martin Oșling și apoi doamna Iegla, recomandul. Da, pot să mă alătur și eu discuției. Cred că trebuie să luăm în serios această campanie care a strâns un milion de semnături. Și Brita Reimers nu putem să începem discuția spunând tot ceea ce nu este posibil, ci trebuie să înțelegem că unele lucruri pot fi evitate în cadrul unui transport. Acest lucru este o realitate. Și în momentul în care transportul porcilor a crescut cu 70% în 4 ani, avem o problemă. Deci nu putem să spunem oamenilor că, oamenilor că nimic nu este posibil și să cerem celor care uh, protejează drepturile animalelor să meargă în fața batoarelor și să le uh, susțină. Știți foarte bine că în Germania există abatoare din ce în ce mai mari, există o uh, concentrare din acest punct de vedere, deci abatoarele nu ar trebui să devină un exemplu pentru noi ar trebui într-adevăr să sprijinim structuri regionale în acest punct. Poate am putea să avem, am putea să recurgem la instrumente din pilonul 2 pentru a construi aceste abatoare regionale. Nu este normal să aducem uh, uh, porci din Suedia până în uh, Sicilia, pentru că nu mai există crescători de porci în Sicilia. Deci nu trebuie să ne gândim doar la abatoare, ci să ne gândim la întregul ciclu al uh, creșterii unui uh, animal. Și trebuie să facem o diferență, într-adevăr, între animalele care sunt transportate pentru a fi crescute sau pentru a fi sacrificate. Ar fi un, ar fi un lucru foarte logic. Uh, cred că am duce la dispariția sportului uh, hipic în Europa dacă implicăm, dacă vorbim de această limită de 8 ore. Există diferență mare între transportul unui uh, cal care participă la competiții sportive și uh, alți cai Deci avem nevoie de această diferențiere între diferitele situații. Și apoi, un alt punct unde suntem cu toții de acord, putem hotărâ, putem decide legi foarte bune care nu vor avea niciun efect dacă nu sunt puse în aplicare. Și nu trebuie să uităm de acest aspect niciodată. Îți mulțumesc, uh, Martin. Elizabeth Iagla. Vă mulțumesc, domnule președinte mă, bu- mă miră faptul că spun acum că sunt de acord cu foarte multe lucruri spuse de colegul meu, Martin. Aș dori să mai spun un lucru. Doresc să mulțumesc domnului raportor pentru raportul foarte uh, echilibrat. Uh, el a spus că agricultorii, pe agricultori nu îi interesează uh, care sunt condițiile în care sunt uh, transportate animalele. Uh, sau cel puțin așa am înțeles eu. Dar în urma dezbaterii, uh, cred că este vorba de o obligație care recurge din diferite prevederi legislative în statele membre și până la urmă problema cu care ne confruntăm este că cel mai des sunt transportate uh, animalele care trebuie sacrificate. Uh, dar oricum și animalele care sunt transportate pentru a fi crescute ar trebui să se bucure de aceleași condiții. Dar până la urmă discutăm mai mult despre animale care sunt transportate pentru a fi uh, sacrificate. Și eu cred că ar trebui să discutăm despre această limită de 8 ore, nu ar trebui să o ignorăm. Dar ar trebui să ne gândim care sunt condițiile pentru încărcarea animalelor și uh, Poate apoi am putea să facem o diferență între uh, diferitele caracteristici geografice de la o regiune la alta. Acum, în legătură cu structurile regionale și abatoarele regionale, eu am spus deja foarte clar din cadrul ultimei dezbateri. Comisia noastră ar trebui să aibă o inițiativă care să devină un model și pentru uh, celelalte comisii, pentru că nu Uh, oamenii care trăiesc în regiunile respective sunt de vină pentru că abatoarele au fost închise, ci legislația europeană este cea care este de vină pentru această situație. Deci ar trebui să ne gândim la calitatea căr- cărnii care ar putea să fie uh, dusă în abatoare regionale și, pe de altă parte, la calitatea uh, cărnii care um, rezultă în urma unui transport a unui animal pe o distanță lungă. Și mă gândesc aici la această campanie de, cu un milion de semnături și la consumatorii care spun că sunt dispuși să plătească un preț mai mare pentru o calitate mai bună a cărnii. Până la urmă, important este să cerem din partea Comisiei și din partea statelor membre să Uh, recurgă la controle serioase, nu avem nevoie de biro- o birocrație suplimentară. Știm foarte bine că există o problemă și în Germania, dar uh, până la urmă această problemă cred că se, regă- se regăsește și în alte state. Este vorba de uh, transporturi care durează mai multe ore. Avem tot mai multe uh, uh, vite Um, și se transportă tot mai multe vite, dar avem probleme, de exemplu, cu înălțimea uh, prevăzută pentru, uh, într-un camion pentru transportul uh, vitelor. Ar fi foarte bine, în acest context, dacă am avea o analiză a cifrelor reală și am avea pe baza acestor cifre o dezbatere mult mai largă și dacă am, des, dacă am discuta și despre condiții și poate ar fi o idee foarte bună să amânăm puțin acest raport pentru a avea o, o discuție foarte clară, lipsită de emoții, pe baza unor cifre concrete și să transmitem, într-adevăr, niște informații foarte clare Comisiei. Vă mulțumesc! Îți mulțumesc, Elizabeth. Cred că ar trebui, într-adevăr, să uh, alegem cea mai bună strategie. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur uh, că raportorul a ținut cont și de condițiile geografice. Domnul Schmidt a vorbit despre acest lucru. În uh, Scotland avem terenuri înalte, avem insule și trebuie să se țină cont de aceste specificități ale fiecărei zone. În urmă cu vreo 20 de ani, uh, abatoarele erau supuse unor legi foarte stricte. Și uh, asupra Regatului Unit efectul a fost că am sfârșit având abatoare extrem de mari. Dacă plecăm de la principiul că animalele trebuie să uh, meargă la abatoarele cele mai apropiate, acest lucru va genera o, o anomalie imediat, pentru că în felul acesta abatoarele vor avea libertatea de a stabili prețurile, de a dicta prețurile. Deci eu sper că acest pasaj va fi eliminat din raport. La ora actuală nu am avea probleme dacă legile ar fi respectate. Și mă gândesc și la alte uh, legi legate de uh, bunăstarea animală, bateriile uh, pentru găini și așa mai departe. Sunt multe legi care sunt bune. Eu nu cred că trebuie să introducem uh, alte legi um, dure când avem probleme cu implementarea legilor deja existente. Mă îngrijorează și momentul uh, în ce, începerii, uh, începerii călătoriei. Când lucram ca um, șofer de camion, uh, eu și șoferul de camion, era vorba de camioane mari, trebuia să ne gândim la momentul începerii călătoriei. Ne gândim că momentul călătoriei începe când animalele sunt încărcate, dar în... trebuie să ne gândim că la momentul ajungerii la destinație animalele trebuie scoase de acolo și ele nu doresc să iasă uh, din camion. Le stresează această procedură. Nimeni uh, nu uh, vrea să vadă că uh, se scot animale moarte din camioane. Deci oamenii cred că sunt dispuși să suporte costurile unui transport civilizat de animale. Deci haideți să susținem legile care există și să ne asigurăm că sunt implementate, nu să venim cu altele noi. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Arniu. Mary McGuinness are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă iertați că tot vin și plec, uh, sunt și la Peri și la Agri, dar această dezbatere e importantă și cred că comentariul doamnei Iegle în legătură cu necesitatea de a uh, ne mai gândi la acest lucru, uh, de a nu ne grăbi, cred că e un lucru de care trebuie să ținem cont. Avem problema controalelor. Impunerea de legislație suplimentară nu înseamnă că vom și îmbunătăți situația animalelor. Dacă ne gândim la uh, regula de 8 ore, e vorba de uh, uh pot fi uh, probleme la un transport de o oră și uh, să nu fie probleme la un transport de 10 ore dacă animalele sunt transportate în condiții bune. Mai există o problemă legată de faptul că în toată Europa abătoarele mici au tot fost închise, toată lumea s-a confruntat cu această problemă. Acest lucru înseamnă că călătoriile au devenit tot mai lungi pentru animale și există și o problemă de controle, uh, pentru că uh, e mult mai greu să uh, controlezi abatoare mari. În general, asup, eu am discutat mulți cu cei care susțin cauza transportului de cai. Problema cailor este bine reglementată, ne-am dorit și noi uneori să beneficiem de aceleași condiții, dar uh, cu probleme sunt cai cu valoare mică și avem dovezi în acest sens că, mai ales în Europa Centrală, sunt probleme la transportul de cai și acest lucru mă îngrijorează. Deci cred că trebuie să ne gândim la observațiile făcute de colegi și să încercăm să le introducem în raport. Mulțumesc! Mulțumesc! În încheiere, domnul McIntyre are cuvântul. Doamna McIntyre, mă iertați. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Ca un coleg de la ECR, îl felicit pe domnul Veciakovski pentru eforturile depuse la acest raport. A reușit uh, să obțină un consens din partea întregului spectru politic în legătură cu această problemă. Lucru foarte important pentru că cu toți avem poziții uh, foarte ferme în legătură cu bunăstarea animală. Voi repeta ce am mai spus la ședințele noastre. Știu că afectează și alte state, dar în regiunea mea abatoarele mici au fost într-adevăr închise ca urmare a legislației europene care impune um, prezența unui veterinar uh, acolo și trebuie să fim foarte atenți um, la legile pe care le facem și la consecințele pe care nu le avem în vedere, pe care nu le intenționăm. În Regatul Unit există probleme la uh, transportul de cai și cred că acest uh, animal uh, generează cele mai mari uh, preocupări și generează și foarte multe uh, implicări emoționale. Trebuie să facem uh, diferențierea între speciile de animale despre care este vorba. Și trebuie să ne gândim și la starea animalelor care sunt uh, transportate. N-ar trebui să transportăm animale slăbite, rănite. Și cred că acest lucru ar trebui să fie evidențiat undeva. În general, susțin acest raport. Mulțumesc! Președintele, voi uh, ruga acum uh, reprezentantul Comisiei să intervină, dacă dorește. Gavinelli și apoi domnul vicepreședinte va uh, reinterveni. Comisia are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să vă mulțumesc pentru dezbatere și raportorului pentru um, munca sa. Am uh, observat cu mult interes că um, trebuie să avem o dezbatere informată, că trebuie să fie una dintre prioritățile noastre să asigurăm implementarea regulamentului um, referitor la calitatea transportului. Poziția Comisiei este uh, reflectată în uh, raport și ea este că problema duratei transportului nu este decât unul dintre parametrii luați în considerare când se stabilește calitatea uh, bunăstării animalelor transportate. În raportul său, EFSA a susținut că pentru majoritatea speciilor transportate, problema nu este durata, cât calitatea condițiilor de transport, temperatura, intensitatea um, sarcinii. Deci uh, am notat că trebuie să îmbunătățim controlul trasabilității. Vom face acest lucru împreună cu statele membre. Vă vom informa în legătură cu ultimele evoluții și vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră. E adesso ridò la parola vicepresidente. Doresc să mulțumesc comisiei și dau acum cuvântul domnului vicepreședinte Wojciechowski. A fost o discuție uh, foarte importantă și am luat notă uh, și de propunerea doamnei Iegle de adaptare a calendarului la care ne gândisem inițial și să ținem seama de prevederi specifice pentru anumite specii de animale, pentru că cai se încadrează într-o altă categorie ca alte uh, specii de animale. Și apoi trebuie să ținem seama de cifre, de numere să facem o diferențiere apoi între animale care sunt transportate pentru a fi sacrificate și alte animale care sunt transportate pentru a fi crescute apoi. Și acum vă dau cuvântul dumneavoastră, domnule vicepreședinte, pentru con- concluzii. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să vă mulțumesc, să mulțumesc tuturor pentru informațiile suplimentare furnizate care ar trebui să fie incluse în preambul, unde discutăm despre transportul, cât de mare a devenit transportul de animale în ultimii ani. Aș dori să mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru contribuțiile lor. Eu sus, am susținut întotdeauna și susțin uh, discutarea reducerii duratei de transport doar pentru animalele care sunt transportate pentru a fi sacrificate. Există animale, uh, cai care au câștigat medalii, chiar în competiții, chiar medalii olimpice și este foarte greu să ne să ne închipuim că vom uh, introduce asemenea restricții pentru că aceste animale nu vor mai putea fi transportate, de exemplu, pentru a participa la Jocurile Olimpice din Londra. Doamna Iegle, în legătură cu cele spuse de doamna Iegle, eu nu am spus că pe fermier nu interesează condițiile în care uh, Uh, sunt transportate animalele. Eu nu sunt acum, în acest moment, fermier, dar când am fost tânăr am lucrat la ferma părinților și știu foarte bine că fermierii sunt interesați de condițiile în care sunt transportate uh, animalele. Însă, transportatorii nu sunt uh, interesați de aceste condiții. Animalele care sunt transportate pentru a fi uh, crescute trebuie să fie transportate în condiții bune, Însă animale care sunt transportate pentru a fi sacrificate sunt scoase din camioană cu uh, lanțuri, li se rupă uh, uh, picioarele, deci din acest punct de, ved- de vedere există o sensibilitate mai redusă și uh, de aceea am, am introdus a- această referire la campania care a adunat uh, un milion de semnături. Și sunt de acord cu colegii care au spus că nu putem ignora această campanie. Până la urmă este o campanie care se bazează pe fapte, care amintește condiții dramatice pentru animalele respective, în ciuda progreselor înregistrate. Am auzit uh, opinii uh, importante în legătură cu abatările de mici dimensiuni, de mici dimensiuni și uh, eu recunosc uh, această problemă care este reflectată de fapt în alineatul 8 din raportul meu, unde spun uh, foarte bine că ar trebui să verificăm politicile agricole existente și ar trebui să sprijinim dezvoltarea și apariția unor unor abatoare de mici dimensiuni. Și în acest context poate am putea să folosim măsuri din cadrul pilonului 2 acest, um, de exemplu, procesatorii ar putea să fie sprijiniți din punct de vedere financiar dacă cumpără uh, carne de la crescătorii uh, locali din zona respectivă. Acest lucru este inclus, după cum am spus, la alineatul 8 și uh, sunt de acord cu această idee de a avea mai multe abatoare din dimensiune. Am văzut ce se întâmplă și în Polonia, unde au dispărut foarte multe asemenea mici abatoare pentru că nu au putut respecta condițiile impuse. Um, s-a amintit, uh, s-a amintit problema unui monopol și tocmai un număr de mai mare de abatoare de mici dimensiuni ar duce la dispariția unui asemenea monopol. Acum, în legătură cu derogările, doresc să vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, că ați observat faptul că mi-am dat silința să ajung la un raport echilibrat care să țină seama de aspectele geografice, să țină seama de nevoia de a ne baza pe dovezi științifice. Iar instrumentele pe care le avem până acum și accentul care se pune pe calitatea transportului și uh, controlele nu sunt uh, suficiente. Deci, cred că ar trebui să ținem mai mult cont de această sugestie făcută de a limita durata de transport la 8 ore, care poate reprezenta o soluție foarte bună pentru bunătățirea bunăstării animalelor. Domnule Dantean, nu am dorit uh, sporirea birocrației. Nu cred că în raportul meu uh, cer o birocrație sporită, ci mă refer la instituții uh, specializate de supraveghere, așa cum Um, s-a amintit această instituție FBI pentru, an, pentru uh, bunăstarea animalelor. Este foarte clar că avem nevoie de instituții care să se ocupe în mod special de bunăstarea animalelor. Aceasta ține de, uh, în acest moment, de inspecția veterinară și ținând cont de faptul că am introdus atât de multe prevederi uh, specifice despre bunăstarea animalelor, ar trebui să existe și o autoritate competentă în statele naționale și în Uniunea Europeană care să controleze și să monitorizeze punerea în aplicare a acestor prevederi. Acestea sunt uh, problemele majore și aș dori să repet că mi-am dorit să fiu cât mai uh, sensibil în acest uh, domeniu, să țin seama și de aspectele economice. Um, foarte mult, au loc foarte multe transporturi de animale din Polonia, de exemplu, în Italia și poate unii vor afirma că eu lucrez împotriva intereselor acestor transportatori, dar uh, ce doresc să spun eu este că eu nu uh, eu consider că ar fi în interesul producătorilor polonezilor și italienilor dacă aceștia ar avea acces la uh, carne locală, la fața locului. În această direcție ar trebui să mergem. În legătură cu declarația scrisă adoptată de Parlament, care nu ar trebui să fie în contradicție cu rezoluția adoptată în trecut, noi am adoptat această declarație care a fost semnată de majoritatea europarlamentarilor și aș dori să vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru observațiile, observațiile dumneavoastră adresate raport, raportului meu. Vă mulțumesc. Vă dorim toate cele bune, domnule raportor. Vă mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați dat acum. Doresc să mulțumesc și comisiei. Comisia noastră se reîntâlnește la ora 15. Alături de noi vor fi Reimer Böge și Vailo Calfin. Vom discuta aspecte financiare. Sper că veți fi cu toții aici. Marian, ai dorit să intervii? Nu? Vă mulțumesc. Ne revedem la ora 3.